la ședința propriu-zisă. Vă mulțumesc! Uh, ladies and gentlemen, could I invite um, members to take... Doamnelor și domnilor, vă invit să vă relați locurile pentru a începe uh, ședința. Domnul Manders, dacă este aici, dacă nu, cineva să meargă după dânsul. E aici. O să vă salut pe toți. Uh, în această sală destul de întunecată. Nu avem spațiu necesar ca de obicei. Uh, o să vă spun că această întâlnire este uh, transmisă uh, pe internet, așa încât nu e niciun motiv să începem la punct pentru oricine din lume ar urmări această întâlnire. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, da, ea este adoptată. Vreau să anunț o serie de hotărâri care au fost luate de întâlnirea coordonatorilor pe care tocmai am încheiat-o. În primul rând, am numit raportori pentru uh, o serie de rapoarte din proprie inițiativă care a fost, uh, e vorba de viitorul european în ceea ce este standardizare, domnul Coșenec din grupul uh, ICR, comportamentul uh, com consumatorilor, uh, făcut de un reprezentant al PPE și de la socialiști și uh, democrați un uh, alt uh, raport, de asemenea un aviz în ceea ce privește Comitetul Jurii privind uh, registrele comerciale și Comisia de Petiții ne-a trimis o petiție cu cererea de a examina probleme legate de interzicea uh, importului uh, de carne și de ficat de cangur în Uniune. Uh, sper că uh, aceasta va duce uh, a, la săptămâna trecută la Strasburg am discutat trei rapoarte de proprie inițiativă, domnul Bușoi, doamna Kim, în ceea ce privește uh, piața consumatorilor de manuale. Apoi am discutat uh, o misiune, misiunea care va, se va uh, face în uh, Elveția. Comisia va vizita sediul unor organizații internaționale, în special uh, uh IAS-ul și pregătirile pentru uh, inițiativa noastră privind standardizarea POUT. Există o nouă procedură pentru Comisie de a face un uh, dialog structurat cu comisarii de profil în ceea ce privește programul legislativ pentru 2010-2011, așa încât uh, facem cele necesare pentru a face acest lucru și o să fiți fascinați să auziți că avem un număr limitat de priorități ale Comisiei pe care trebuie să le aprobăm și s-ar putea de asemenea să identificăm o serie de priorități negative, anume cele pe care nu dorim să le includem. Am vrut uh, să vă spun să fiți prezenți uh, la aceste întâlniri cu comisarii. De asemenea, am analizat studiile și atelierele de discuții care se vor realiza și apoi reacția noastră la strategia Europa 2020. Acum avem un raport important al lui Tom Manders în ceea ce privește denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare a produselor Uh, avem uh, și uh, pe raportorul din umbră, doamna Clarking este aici, dacă este încă aici, da? Doamna Svensson, care nu este aici. Domnule Manders, vă dau cuvântul pentru a prezenta stadiul raportului dumneavoastră. Ați primit cu toții proiectul meu de raport și vreau să mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru colaborarea uh, pe care am avut-o și a fost minunat să vedem uh, ce bine putem să colaborăm și că avem același punct de vedere în ceea ce privește viitorul etichetării produselor textile Da, la trecut am dat un exemplu din lumea sportivă, însă acum o să am găsit un răspuns mai bun în uh, magazine în legătură cu modul în care sunt etichetate produsele. Pot să vi le trimit. Sunt uh, patru etichete, uite, vi le pot arăta. Nu vreau să facem glume pe această temă, ci uh, vreau să vă spun că este precizat pe etichetă în 22 de limbi că e vorba de poliamidă. Avem nevoie însă de studii de impact și în raportul meu am cerut un studiu de impact, o serie de aspecte care trebuie analizate Uh, și uh, acest lucru dacă îl dorește consumatorul, dacă investițiile uh, sunt rentabile, dacă industria poate să vină cu etichete mai simple unde să fie menționate doar informațiile importante și nu o multitudine de informații de care consumatorul nu prea are nevoie. Sigur, politicienii doresc să adauge cât mai multe elemente. Noi acum dorim să scăpăm de o serie de informații care nu sunt necesare, însă am cerut comisiei să analizeze și să vadă dacă se poate uh, oferi informația Uh, în alt mod, suntem, uh, trăim în societatea digitală, trebuie să găsim modalități de a furniza uh, informația și altfel. De aceea am adus acest produs să vă arăt cât de departe mergem cu informația dată consumatorilor, Uh, îmi trebuie ochelarii să citesc informațiile acestea scrise atât uh, de mic. De aceea, într-o clauză de revizuire, cerem comisiei să facă un astfel de studiu în 2 ani. Uh, au nevoie de timp pentru a face o muncă de calitate, e nevoie de timp. Am extins domeniul de aplicare pe baza menționării obligatorii a fibrei textile dar sunt și, uh, și produsele de uh, origine animală care sunt uh, înglobate în produsele textile și cred că consumatorul are dreptul să știe acest lucru. Am discutat acest lucru cu Comisia. Ca și în cazul simbolurilor, avem nevoie de definiții standardizate la nivel comunitar și trebuie să acordăm uh, Comisiei timpul necesar pentru a face aceste uh, definiții. Acum dau o definiție a pielii. Știm uh, cu toții ce este, dar nu avem o definiție precisă a produsului piele. Și în ceea ce privește produsele de origine animală, nu avem teste care să fie standardizate la nivelul întregii Uniuni Europene, așadar trebuie să dăm Comisiei timpul necesar să analizeze, să elaboreze aceste definiții, ceea ce ne lipsește în acest proiect de raport este că unele măsuri rămân, rămân la latitudinea uh, Comisiei în procedura de punere în aplicare prin așa numitele acte delegate. Trebuie să le dăm timpul să facă aceste teste și să elaboreze definițiile care sunt uh, necesare pentru a asigura certitudinea juridică. Ceea ce vizăm prin uh, acest raport este să simplificăm etichetele, să oferim, să furnizăm numai informațiile necesare și consumatorii care doresc să obțină informații suplimentare să aibă posibilitatea să le găsească uh, undeva uh, de pildă uh, eco, sănătate, tot, toate aceste informații le pot găsi undeva. Pot să vi le ofer, să vi le dau, domnule președinte, cu condiția să le primesc înapoi. Puteți să le studiați. vedeți pe un asemenea produs de foarte mici dimensiuni uh, sunt patru etichete. Scopul este de a simplifica și de a standardiza pentru a fi mai ușor pe industria de profil, însă trebuie să elaborăm și legislația uh, pentru viitor. Uh, lumea cumpără tot mai mult uh, online, de aceea este nevoie de certitudine și este nevoie de informații adecvate. Cred că acest lucru poate să fie realizat, cred că acest raport va fi adoptat cu o susținere amplă și aștept uh, Uh, propunerile colegilor mei, în special ale raportorilor din uh, umbră. Mulțumesc, Toin, pentru raportul tău și modul entuziast în care l-ai uh, prezentat. Reprezentantul comisiei o să vină la ora 4 și jumătate. S-au înscris la cuvânt o serie de membri. Vreau să știu cine vrea să mai intervină. Vă sfătuiesc să nu depășiți uh, două minute, așa încât o să rog pe Jordan să pornească uh, cronometrul ca să nu depășiți uh, două minute. Vreau să-l salut pe domnul Girao de la comisie, care și domnia Sare are tot două minute dacă le dorește să facă uh, comentarii mulțumesc, domnule președinte, o să fiu cât se poate de succintă. Domnul uh, Manders ne-a explicat deja detaliile acestui raport, însă aș dori să vorbesc despre unul dintre obiectivele pe care ni le-am propus uh, în legătură cu această măsură. Sigur, dorim să avem standarde uniforme pentru dimensiuni, uh, ceea ce este esențial pentru armonizare vorbim de măsuri atât în cazul obiectelor de îmbrăcăminte cât și pentru încălțăminte. Este un lucru pe care trebuie să-l facem în contextul simplificării și cred că uh, nu mai trebuie să folosim în continuare uh, să elaborăm alte pictograme. Avem deja suficiente. Cred că putem să facem acest lucru pentru produsele sintetice care să aibă și un număr de cod adecvat. În ceea ce privește etichetarea, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Manders în legătură cu etichetarea, pentru că aceasta este un aspect esențial. Trebuie să simplificăm lucrurile, trebuie să avem mai multe informații, dar într-o structură mai uh, simplă. Trebuie să avem metode adecvate de etichetare, astfel încât uh, consumatorii să le poată, în fapt, consulta. Acum, ceea ce privește etichetarea țările de origine, trebuie să ne gândim la instrumentul cel mai potrivit pentru a asigura că aceste aspecte sunt acoperite. Uh, nu cred că vreau să discutăm uh, Uh, puncte controversate, dar cred că în esență sunt de acord cu ceea ce a spus uh, domnul Manders, domnul Șardemoza. Øh, mulțumesc, domnule președinte, și eu voi fi scurtă. Mai întâi îi mulțumesc domnului Manders. Vă pricepeți foarte bine la a, impli, a ne implica pe toți, chiar și între reuniuni. Deci am, am analizat deja problema de mai multe ori. Susțin mare parte a raportului noastră, dar am niște amendamente specifice. Cred că este important să ne asigurăm că toate amestecurile de fibre sunt uh, acoperite. Și acest lucru era conținut în textul anterior. Totodată însă sunt uh, de acord și cu etichetarea uh, materialelor, uh, materiilor prime, cum ar fi mătasea sau altele. În plus, cred că este dificil să tragem o concluzie specifică cu privire la forma etichetelor pentru consumatori și de aceea avem nevoie de această evaluare a impactului. Uh, Sper să uh, primim niște sugestii interesante cu privire la o etichetă optimă. În ceea ce îi privește pe socialdemocrați, este vital să ne asigurăm că toată lumea poate citi și înțelege aceste etichete. Așadar, nu cred că este o idee bună ca oamenii să meargă pe internet pentru a obține informațiile cu privire la un anumit uh, articol cumpărat. Însă, per total, susținem ideea uh, studiilor de impact pentru a primi niște sugestii interesante cu privire la etichetare și la armonizarea mărimilor. Mulțumesc, doamna Șarlemosa. Acum, doamna Rula. Mulțumesc. Nu cred că acest studiu este foarte necesar, deci uh, o să uh, contrazic ceea ce au spus colegii mei. Cred că pictogramele sunt foarte bune așa cum sunt, nu cred că e nevoie de uh, unele suplimentare, sunt împotriva uh, punerii la, informațiilor la dispoziție pe internet, pentru că, la urma urmei, dacă îmi spăl hainele sau cumpăr o haină, vreau să văd ce conține atunci și dacă nu mă interesează informațiile, atunci oricum pot să tai jos eticheta. Uh, unele dintre exemple sunt suficient de evidente, fără să mai trebuiască să comentez eu în plus, însă trebuie să ne întrebăm ce facem aici până la urmă. Când îmi spăl hainele, eu, de pildă, vreau să știu ce program de spălare să folosesc, iar când cumpăr, vreau să știu ce material cumpăr. Poate că unii dintre astea nu vă spălați hainele atât de des singuri. Uh, Uh, problema privind originea, uh, materialele de origine animală este mai importantă decât semnele sau pictogramele. Trebuie să ținem minte că problemele uh, privind materialele de origine animală sunt semnificative. Doamna McClarkin acum. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să ținem minte, după cum a spus domnul Manders, că noi încercăm să simplificăm etichetarea și nu să o uh, facem mai stufoasă. Cred că nu are sens să adăugăm informații care nu sunt utile pentru consumatori, însă trebuie să ne asigurăm că informațiile esențiale există. Uh, eu vreau să fac observație cu privire la amendamentul 15 și aș vrea să evităm să fim prea clari cu privire la constatările pe care le așteptăm din partea Comisiei. Cred că este important ca această um, acest studiu să fie făcut și să aflăm care sunt aspectele care trebuie să le abordăm. Poate trebuie schimbată doar puțin formularea ca să ne asigurăm că nu dăm prea multe indicații, ci ascultăm și monitorizăm atât industria cât și cererea din partea consumatorilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Arios Culma, vă rog să fiți și noastră foarte scurt, pentru că toată lumea s-a încadrat în cele două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau doar să menționez două aspecte. Vorbim despre strategia 2020 și suntem într-o eră digitală. Este una dintre cele mai importante revoluții ale vremurilor pe care le trăim. Așadar, cred că este important să simplificăm lucrurile și cred că trebuie să folosim noile tehnologii, chiar și pentru etichetare. În cazul a ceea ce a afirmat domnul Manders, putem vedea pe uh, piața de îmbrăcăminte pe care ne-a arătat-o că piața în sine este, uh, eticheta este mai mare decât piața în sine. Sigur, este important să avem mai multe informații pe această etichetă, dar cred că unele dintre ele pot apărea și online. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit. Uh, îl invit pe domnul Girao dacă dorește să comenteze și poate să răspundă și la această propunere a domnului Manders cu privire la un studiu de impact, să ne spună care este părerea dumnealui. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi scurt și eu. În primul rând, această, acest regulament este o simplificare a legislației existente și el uh, se uh, referă doar la un text obligatoriu și anume la uh, compoziția fibrelor textile. Majoritatea lucrurilor care apar pe etichetă sunt puse acolo voluntar și nu uh, în urma unei indicații obligatorii. În ceea ce privește activitatea de monitorizare ulterioară, uh, suntem de acord cu lansarea unei dezbateri după aprobarea acestui regulament pentru a acoperi toate aspectele menționate și pentru a le evalua împreună cu factorii interesați, adică reprezentanții ai companiilor și ai, uh, și ai consumatorilor și apoi să se realizeze studii de impact pentru a ști dacă există nevoia de elaborare a unor inițiative și dacă există consensul pentru acest lucru. Însă, în primul rând, pentru toate aceste aspecte, inclusiv uh, în ceea ce privește elementele de origine animală, considerăm că mai întâi trebuie realizată evaluarea și de-abia după aceea ne vom afla în poziția de a prezenta un dosar cu toate explicațiile Apoi urmează să vedem dacă merită să continuăm acțiunea sau ne trebuie să ne oprim acolo. Mulțumesc mult! Din câte înțeleg, dumneavoastră spuneți că vreți să continuați uh, cu această propunere și să faceți examinarea după aceea și să nu încorporați uh, sugestiile domnului Manders în această propunere. Asta uh, spuneți, nu? Vreau doar să clarific. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta este părerea, dumneav- ă, aceasta este părerea noastră. Noi considerăm că este adecvat să facem o scurtă analiză cu privire la etichetarea produselor textile, dar credem că este prea mult să includem toate detaliile prezente în amendamente, în amendamentele propuse de dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Știu că avem un reprezentant al președinției aici. Nu știu dacă vrea să ia cuvântul sau nu. Domnul Chris Crisbow ne va spune și el câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să spun că noi, în Consiliu, ne-am încheiat aproape proiectul cu privire la acest subiect. Bineînțeles, mai există niște rezerve de examinare, însă sperăm ca ele să fie eliminate în curând. Am uh, ascultat discuțiile de aici din Parlament, în special cele privind studiul de impact și suntem foarte bucuroși să vedem că cercetătorii au ajuns la concluzii similare cu cele ale Consiliului. Simțim că discuțiile privind extinderea etichetării și la alte tipuri de fibre trebuie să aibă loc după realizarea studiului de impact. Deci, uh, noi considerăm că această dezbatere trebuie să aibă loc mai târziu. Însă acum ar trebui să ne uh, concentrăm pe îmbunătățirea textului pentru a-l aproba cât mai curând. Am colaborat cu raportorii, vom colabora și cu raportorii din umbră pentru a ajunge la un consens cât mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Crispo. Deci, uh, Toin Manders, dorești să rezum? Pentru că trebuie să discutăm și calendarul pentru depunerea amendamentelor. Mulțumesc! După ce am ascultat uh, dezbaterea, cred că toată lumea aproape este convinsă că avem nevoie de etichete mai simple, de o standardizare europeană și, după cum spunea domnul Hirao, nu trebuie să schimbăm totul acum, pentru că regulamentul trebuie adoptat cât mai repede, ci trebuie să realizăm o evaluare a impactului pentru a vedea cum să îmbunătățim și să simplificăm etichetele pentru ca ele să conțină doar informațiile necesare. Comisia declară deja că ei pot face acest lucru, asta este o veste bună și cred că la capătul drumului vom găsi soluția. Calendarul îl cunoașteți deja pentru amendamente, dar am aici un calendar, spune președintele. Termenul pentru amendamente este 19 martie, deci săptămâna curentă. Apoi analizarea amendamentelor până la 7 aprilie și vot în 8 aprilie. Dacă uh, raportorii din umbră și toată lumea este mulțumită cu acest calendar, îl putem adopta. În regulă atunci, deci termenul pentru amendamente, raportor din umbră, rămâne 19 martie, ora 12, analiza amendamentelor în 7 aprilie și votul în 8. Mulțumesc, domnule raportor. Trecem acum la următorul subiect și am plăcerea de a vă prezenta pe cea de-a doua vicepreședinte a Comisiei Europene, comisar responsabil cu probleme juridice și multe alte aspecte, inclusiv marketing și legislația consumatorilor. Vivian Redding, ea a venit uh, de multe ori uh, în comisia noastră și înainte, când lucra uh, ca și comisar pentru societatea informației și, desigur, și înainte ea a făcut parte din uh, comisie. Este un privilegiu să vă salutăm prezența printre noi. Vivian, cred că este pentru prima dată în noua noastră calitate. Este o plăcere să lucrăm la dumneavoastră, cu dumneavoastră la acest dosar foarte important. Am fost cu dumneavoastră ieri la Madrid și știu că aveți să ne spuneți lucruri importante. Mă bucur să vă dau cuvântul, apoi vom asculta contribuțiile colegilor începând cu coordonatorul grupului PPE și raportorul domnul Schwab. Comisar Reding, vă dau cuvântul. Îți mulțumesc foarte mult, Malcolm. Îți mulțumesc că m ați invitat să particip la ședința acestui comitet. Cei care mă cunosc știu că întotdeauna, în activitatea mea politică, am lucrat extrem de aproape de consumatori noi am luptat practic cot la cot, de exemplu în domeniul telecomunicațiilor, pentru a ne asigura că într-adevăr consumatorii beneficiază de mai multe drepturi și de o protecție mai bună. De asemenea, am avut norocul și privilegiul de a avea sprijinul de plin al Parlamentului European în aceste domenii și sper că și în viitor vom continua să colaborăm în același mod, de asemenea concentrându-ne pe directiva privind drepturile consumatorilor, este important să ducem mai departe această legislație. Știu că există discuții serioase, discuții nelipsite de aspecte controversate. Acestea au loc atât în Parlament cât și în cadrul Consiliului și din câte am înțeles, dumneavoastră doriți într-adevăr să înțelegeți pe deplin care sunt toate implicațiile care ar putea afecta pe consumatori după adoptarea acestui text. Dialogul dumneavoastră cu Parlamentele Naționale de asemenea se îndreaptă în această direcție și consider într-adevăr că este deosebit de important ca acest dialog să fie chiar amplificat. Consider că, în principal, atunci când trăim un moment de criză, trebuie să punem mai mult accentul pe experiența consumatorului care, de exemplu, uh, cumpără produse undeva dincolo de frontiera națională ei trebuie să simtă că drepturile lor sunt protejate pentru că altfel nu o să mai facă astfel de cumpărături și nu dorim să trăim într-o astfel de Europa. Nu am creat un mediu propice pentru afaceri. De aceea, textul care v-a fost prezentat a fost de la bun început un text deosebit de ambițios. Cu toții suntem de acord că minima armonizare a măsurilor privind protecția consumatorilor din directiva în vigoare în prezent nu duce la constituirea reală a unei piețe unice în materie de protecția consumatorilor. Sunteți cu toții de acord, cred, că aceasta este situația și cred că cu toții ne dorim o, într-adevăr, o piață bine integrată pentru 500 de milioane de consumatori. De asemenea, noastră știți foarte bine că atunci când vorbim, de exemplu, de lumea internetului, piața internă practic dispare. Un studiu pe care l-am comandat noi ne-a arătat că 61% dintre tranzacțiile transfrontaliere, 61% nu pot fi duse la îndeplinire pentru că aceste magazine online nu deservesc decât țările de origine. Am avut probleme, de exemplu, cu Luxemburg. Văd aici reprezentatul din Luxemburg. În Luxemburg treci frontiera cum ai mișcat un degețel. E o țară mică și au avut dificultăți în acest sens. Dar un alt element important pe care ne l-a arătat studiul nostru a fost că doar 12, 12% dintre utilizatorii europeni de internet au încredere să facă o astfel de tranzacție comercială pe internet. Și nu e vorba de tranzacții transfrontaliere, ci în cadrul aceleiași țări. Și acolo nu se simt protejați, însă o treime dintre consumatori ar dori să beneficieze de astfel de servicii comerciale transfrontaliere pe internet, dar doar 7% beneficiază de asta și doar 7% o fac, tocmai pentru că nu se simt protejați, nu se simt în siguranță. Prin urmare, ajungem să pierdem 100 de miliarde de euro în venituri. Dacă am avea o piață unică online în Europa, am câștigat atâția bani. Și de aceea am inclus această legătură și am subliniat-o chiar la începutul crizei. Ne putem permite să pierdem această ocazie extraordinară de afaceri și consider că nu. Cum constituim, prin urmare, această piață internă? vom trece la armonizare completă, vom utiliza această armonizare completă. Știm că dacă am avea un singur set de uh, norme privind drepturile consumatorilor, sigur, viața ni s-a ușurat foarte mult și am putea interacționa direct cu consumatorii, am putea adresa direct consumatorilor peste tot în Europa. Și firmele mici uh, au, uh, ar, ar avea de câștigat pentru că ar putea să-și extindă afacerile dincolo de frontierele naționale și pentru Comisia ar fi mai bine pentru că am putea dintr-o dată uh, să efectuăm o campanie de informare paneuropeană cu privire la drepturile consumatorilor. În prezent nu se poate face așa ceva pentru că drepturile consumatorilor diferă de la un stat la altul. Este foarte important ca acești consumatori să-și cunoască drepturile. Dacă ei să-și poată cunoască drepturile, trebuie să înțeleagă că e nevoie de mai multă încredere și trebuie să ne asigurăm că într-adevăr, pot să cumpere, lucruri, cumpere bunuri din altă țară. De aceea avem nevoie de o directivă privind protecția consumatorului și drepturile consumatorilor. Trebuie să includem în textul acestea un nivel sporit de protecția drepturilor consumatorilor. Dar se întâmplă acest lucru? Din limbajul dumneavoastră non-verbal îmi dau seama că nu s-a realizat acest obiectiv. Înțeleg că Parlamentul European are încă și-a ridicat încă o serie de semne de întrebare Înțeleg foarte bine că armonizarea deplină ar însemna pentru anumite state membre o pierdere, o ajustare negativă. Ar însemna să aibă măsuri de protecția consumatorilor mai puțin cuprinzătoare decât cele pe care le au în prezent. Și atunci acum poți să le explici acelor oameni, acelor consumatori europeni că ne-am dat o directivă menită să vă protejeze drepturile și prin urmare aveți drepturi mai puține. Înțeleg, prin urmare, legitimitatea unei astfel de obiecții și voi încerca să-i răspund. Dar cum putem răspunde la astfel de obiecție? Soluția cea mai simplă ar fi o să aplicăm standarde, cele, standardele cele mai înalte peste tot. Însă nu sunt sigură că toate statele membre vor fi de acord. Este, pe de altă parte, limpede că textul actual nu acoperă într-adevăr toate cerințele. Prin urmare, sunt extrem de dispus să colaborez cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a vedea tocmai cum am putea îmbunătăți uh, textul din acest punct de vedere. Eu m-am uitat la documentul de lucru al raportorului dumneavoastră, domnul Andreas Schwab. În documentul domniei sale se arată că, într-adevăr, Parlamentul încearcă în mod deosebit de creativ să găsească o cale de a merge mai departe. Ceea ce privește propunerea Comisiei din 2008, aceasta este bine concentrată, aș spune, asupra problemelor pe care, într-adevăr, încercăm să le rezolvăm. Și noi vrem să rezolvăm, în principal, această problemă a pieței unice. Noi trebuie să vedem care sunt soluțiile cele mai practice Asta include și ideea unei armonizări mai precis concentrate pe anumite aspecte. O posibilitate ar fi să introducem reglementări armonizate privind contractele la distanță și să permitem mai multă flexibilitate pentru schimburile directe, față în față. Și să avem uh, reguli perfect armonizate pentru tranzacțiile online, s-ar putea, s-ar putea face acest lucru, pentru că altfel mai târziu am putea trece de la aceasta și la o armonizare sporită în cazul contractelor offline. Pentru că acestea, tranzacțiile online ar putea fi date ca exemplu în etapele ulterioare. Dar să vă dau câteva exemple și să vedem cum putem merge mai departe. Există cinci domenii principale nu toate ne prezintă același nivel de dificultate. În primul rând, definițiile. Știu că ați lucrat foarte mult și dumneavoastră Consiliul a lucrat mult în încercarea de a formula reglementări coerente și am toată încrederea că din acest punct de vedere se pot într-adevăr face progrese remarcabile. Mă gândeam mai ales că aici am putea să ajungem la armonizarea deplină a tuturor definițiilor. Asta, prin urmare, ar fi partea cea mai ușoară a întregului demers. Au existat voci care au susținut cauza recunoașterii reciproce. Eu am o serie de îndoieli. Recunoașterea reciprocă poate fi o soluție pentru firme, pentru afaceri, însă ar putea deplasa incertitudinea de natură legislativă pe umerii consumatorului, care s-ar putea pomeni într-o junglă. Și, într-adevăr, nu vrem să mergem mai departe în acest mod. Prin urmare, vă spun încă o dată, eu am o serie de îndoieli cu privire la acest aspect. Mai departe, trebuie să facem progrese și în materie de informare precontractuală. Și aici este deosebit de dificil pentru că în anumite țări există reglementări detaliate în sectoare cum ar fi sănătatea sau tranzacțiile imobiliare. Aceste sectoare ar putea fi afectate în mod considerabil de propunerea noastră. De asemenea, în acest domeniu trebuie să dăm dovadă de foarte mult pragmatism și consider că ar trebui să ne concentrăm asupra acelor tranzacții care au o dimensiune deosebit de puternică referitor la piața unică abordarea minimei armonizări s-ar aplica în acest caz contractelor și schimburilor directe, față în față. Vânzările directe și vânzările la distanță. Aici trebuie într-adevăr să facem progrese considerabile dacă vrem să sprijinim comerțul pe internet. Și majoritatea guvernelor spun într-adevăr că e nevoie de progres în acest domeniu dacă vrem să ajungem la o piață unică. Prin urmare, va trebui să armonizăm pe deplin aceste reglementări specifice pentru a permite uh, celor care efectuează vânzări la distanță să treacă dincolo de frontierele naționale. După cum uh, vă arătau și cifrele menționate anterior, la începutul intervenției mele, spuneam că în prezent, din, din păcate, situația este uh, diferită astăzi de exemplu, în materie de perioada de retragere reglementările noi vor oferi mai multă certitudine celor implicați în astfel de schimbări transfrontaliere. De asemenea, sectorul contractelor de vânzare. Ar trebui probabil să facem o distinție aici. Pentru a ne asigura că toată lumea joacă după aceleași reguli, va trebui să avem reguli pentru livrarea produselor, pentru vânzările online și trebuie să vedem cine își asumă riscul Termenii de livrare și reglementările în acest sens diferă de la o țară la alta. În Germania, vânzătorul este răspunzător până când produsul este livrat în mâinile consumatorului. În Italia, pe de altă parte, riscul se transferă consumatorului în momentul în care contractul a fost semnat. E foarte dificil să reconciliezi prevederi atât de contradictorii. Și deci e foarte greu, într-adevăr, să găsim o cale de mijloc în acest caz. De asemenea, trebuie să avem reglementări cu privire la remediile pentru consumator și la garanțiile legale. Încă un domeniu deosebit de delicat, pentru că relația privind aceste remedii și cele din dreptul contractual național nu este totdeauna clară. În Regatul Unit ai dreptul de a refuza un produs. În Franța, consumatorul beneficiază de o garanție pentru vicii ascunse într-un produs. Acestea ar fi exemple tipice. Există și multe altele. Nu știu dacă o armonizare deplină a tuturor acestor remedii ar fi realist de contemplat. Și în acest domeniu aș dori să păstrăm un anumit nivel de diferențiere între acele contracte pentru care s-ar aplica foarte bine o singură piață, vânzările online, prin, contract, prin contrast cu schimburile față în față, directe. Și propun ca negocierile să meargă mai departe. Și apoi uh, problema uh, clauzelor uh, contractuale abuzive. Dacă am merge pe calea unei singure uh, clauze de corectitudine la nivelul Uniunii Europene, acest lucru nu ar afecta rolul important al autorităților naționale și al instanțelor de a încheta uh, condițiile abuzive. Uh, Scopul dispozițiilor comunitare este să asigure faptul că autoritățile naționale și instanțele de drept urmează aceleași reguli când evaluează astfel de clauze contractuale. Acest lucru nu le afectează competența de a uh, evalua aceste clauze contractuale uh, individuale. Poate că aici ar trebui să uh, vizăm armonizarea uh, completă. O problemă care reprezintă o provocare și mai mare este lista termenilor care sunt interziși, termenelor interzise și care sunt considerate ilegale la nivel comunitar. O opțiune aici este să avem în vedere posibilitatea de a avea o listă închisă de astfel de termene pentru contractele la distanță. Domnule președinte al Comisiei, este o propunere, nu una înscris, din partea unui comisar, pentru că o propunere înscris din partea comisarului o aveți în fața dumneavoastră, însă este o propunere de a încerca să ieșim din acest blocaj și să îi punem pe cei doi legiuitori să lucreze împreună pentru a găsi soluții care ar putea să servească atât întreprinderilor cât și consumatorilor, pentru că sunt convinsă că pen, pentru că uh, nu ar fi o poziție să încercăm să uh, întâmpinăm, uh, venim în întâmpinarea intereselor uh, ambelor entități. Așa încât uh, sunt deschisă și doresc uh, să ajut cât se poate de mult pentru a îmbunătăți textul aflat în fața noastră acum. Mulțumesc! Mulțumesc, Vivian, pentru că ai expus cât se poate de clar o serie de uh, linii uh, pe care trebuie să mergem în viitor. Cred că sunt extrem de uh, importante, să vedem ce vor să spună colegii mei. Uh, și ceea ce vă uh, propun să facem, pentru că avem timp până la 5 și jumătate de discuții, o să luăm câte trei intervenții, după care uh, doamna comisar va reacționa la cele spuse. Până acum, pe listă, am cinci raportori din umbra, domnul Schwab, doamna Gephardt, domnul Rochefort, doamna Turinen și domnul Trandafilidis. Și până acum, doamna Șaldemoza, domnul Bușoi, uh, domnul Corei, domnul Styler, doamna Rapti și doamna Rule. Îmi dorește și altcineva să mai uh, intervină? Domnul Elias. Practic toată lumea dorește să intervină. Așa încât uh, o să luăm Uh, intervențiile în blocuri de câte trei. Vă rog să puneți întrebări uh, cât se poate declare pentru a avea un dialog uh, cu doamna comisar. Domnul Schwab, domnul, are domnul, cuvântul domnul Schwab acum. Mulțumesc, mulțumesc doamna vicepreședinte în numele PPE. Apreciem foarte mult faptul că ați venit aici și faptul că ați uh, expus poziția noastră și v-ați uh, implicat în această propunere de directivă atât de prompt. Suntem încântați că sunteți de partea corectitudinii față uh, de consumator, dar aveți o abordare realistă, ținând cont de modul în care trebuie să funcționeze piața internă, astfel încât să protejăm interesele consumatorilor. De asemenea, uh, mă bucur să aud ceea ce a spus ieri la Madrid, ce anume că trebuie să încercăm să evităm crearea de noi obstacole în calea întreprinderilor, încercând uh, să netezim calea pentru interesele consumatorilor și să le simplificăm viața. Protecția consumatorului este o idee foarte bună, dar nu trebuie să creăm noi obstacole în calea întreprinderilor. Așa încât ne bucură să auzim că ați expus aceste principii. Uh, strategia de la Lisabona este importantă. Consiliul și Parlamentul trebuie să lucreze împreună pentru a încerca să elaboreze un document care să fie acceptat în ansamblul său de către Consiliu. Trebuie să ne gândim uh, exact pe cine trebuie să implicăm. Ați vorbit de capitolul 5 și de o serie de aspecte care au fost uh, discutate la nivelul cabinetului. De asemenea, mai există și punctele de vedere ale uh, asociațiilor consumatorilor și ale asociațiilor întreprinderilor care trebuie înglobate. Unele dintre aceste organizații și asociații uh, activează foarte mult la nivel european și uneori nu sunt gata să îmbrățișeze acest concept al flexibilității pe cât ne-am dorit-o noi. De aceea trebuie să fim foarte atenți să uh, ne asigurăm că uh, toate grupurile interesate, consumatorii și industriile sunt implicate în discuții pentru că nu vrem să dăm posibilitatea unei percepții negative a lucrurilor și clauzele negative ar putea să fie în detrimentul consumatorilor sau al întreprinderilor. Aceasta este poziția mea. Sunt foarte recunoscător să aud că susțineți foarte mult punctele noastre de vedere și vreau să uh, aud în continuare comentariile dumneavoastră. Uh, diferența între tranzacțiile online și offline este una interesantă și mă bucur să văd că sunteți uh, gata să discutați acest lucru. În lumina discuțiilor de la Madrid, Madrid, aș fi tentat să spun că mulți consumatori sunt uh, se grăbesc prea mult să vadă o serie de pericole uh, în cazul tranz tranzacțiilor online. Cred că aveți uh, dreptate de acest limbaj non-verbal când e vorba de tranzacțiile față în față, directe. Sigur, există și uh, un aspect legat de costuri și trebuie să ne asigurăm că există o protecție consecventă a consumatorilor peste tot în Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim și la următoarele valuri de aderare, dar uh, mă bucură să aud aceste concluzii pozitive. Mulțumesc, doamna Zefart. Mulțumesc, mulțumesc doamna comisar Reding pentru că ați venit în rândul nostru astăzi pentru a purta discuții cu noi. Este un text legislativ foarte important pe care îl discutăm în această după-amiază. Și eu m-am întrebat care va fi abordarea dumneavoastră. Trebuie să vă mărturisesc acest lucru, pentru că pe durata audierilor noastre ați uh, fost în favoarea uh, armonizării de pline. Mă interesează să aud uh, în lumina celor realizate în alte domenii dacă v-ați hotărât să aveți o abordare mai flexibilă. Pot să înțeleg ceea ce spuneți fiind luxemburgheză Uh, că, sigur, uh, unele uh, entități și unele magazine nu sunt gata să renunțe foarte ușor la drepturile lor. Comisia cred că a făcut o propunere care are multe consecințe și implicații pentru drepturile consumatorilor și unele aspecte duc uh, clar uh, uh, la o descreștere a nivelului de gradului de protecție al consumatorului. Aș vrea să vă aud spunând că dacă legislația se va schimba, aceasta se va face pentru a oferi o protecție mai mare consumatorului. Vrem să avem un text rațional care să fie o bază de lucru foarte bună și care să protejeze în linii mari consumatorul sectorul. Însă vrem să facem acest lucru pe o bază mai solidă și nu pe baza unei abordări fragmentate, așa cum am văzut-o uh, din partea Comisiei. Poate că uh, puteți uh, să dezvoltați această temă. Apoi a treia întrebare pe care vă îndemn să Uh, la care vă îndemn să răspundeți este uh, armonizarea de la articolul 4. E vorba de faptul că unele state membre au o legislație mult mai riguroasă decât cea la nivelul comunitar și că uh, nu ar mai putea să facă acest lucru în viitor. Acest lucru este inacceptabil. Vrem să schimbați această recomandare pentru că nu vrem să scădem gradul de protecție al consumatorului nu putem să subminăm acest principiu uh, în uh, țările care acordă o protecție sporită în momentul de față. Vă vom susține dacă vom primi răspunsurile pe care dorim să le auzim de la dumneavoastră și un text rațional. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste, uh, această expunere clară a poziției noastre. Domnul Roșfor, cu microfon, vă rog. Mă bucur foarte mult de faptul că din gura, prin gura dumneavoastră Comisia a făcut dovadă de creativitate. Suntem într-o uh, situație care durează de câteva luni bune și este o situație complexă. Ați venit cu niște elemente noi, uh, cu câteva propuneri de flexibilizare și cred că Uh, o schimbare ușoară de orientare în ceea ce privește armonizarea maximală. Mă gândesc că ceea ce distinția pe care ne propuneți să o facem este o pistă interesantă de urmat ceea ce numim vânzarea la distanță, care astăzi se face prin internet, dar și prin alte forme, altele decât internetul. Nu trebuie să uităm uh, telefonul, nu trebuie să uităm uh, curierul uh, sau vânzările directe față în față. Dacă vă, urmez, dacă vă urmăresc raționamentul, dacă Uh, putem să sperăm într-o uh, armonizare maximală în uh, această privință, consumatorul se crede într-o poziție uh, mai protejată atunci când se află față în față cu vânzătorul decât atunci când uh, se află online. Ei bine, asta este o pistă interesantă uh, de gândire. Uh, sigur că uh, Uh, prin opțiunea de uh, vânzări online sau la distanță uh, se încurajează piața internă. Cifrele pe care le-ați menționat nu sunt exagerate în raport cu realitatea, dar nu suntem aici pentru a evalua aceste cifre. Însă în ceea ce privește vânzările directe față în față, Uh, cred că există uh, puține întreprinderi uh, care au forme standardizate, așa cum există în cazul vânzărilor la distanță. Nu prea putem să ne imaginăm cu ușurință un consumator portughez și unul irlandez care să aibă aceleași standarde. Apoi, dacă această pistă de gândire este interesantă, eu nu cred că ea rezolvă toate problemele lista de întrebări dintre care unele sunt preluate uh, în mod uh, pertinent uh, în raportul pe care domnul Schwab ni l-a prezentat și pe care îl cunoașteți, e bine, acest raport arată că nu toate lucrurile sunt rezolvate. Există încă un volum mare de lucru de făcut și dumneavoastră vreți să ne concentrăm asupra vânzărilor la distanță în ceea ce privește armonizarea. E bine, aici mai rămâne foarte mult de făcut. Sigur, există o specificitate a unor produse și apoi mai există și această conjugare a dreptului care se va aplica în urma acestei uh, directive cu alte texte legislative. Deci nu cred că trebuie să preluăm acest, această distinție pe care ați făcut-o ca o uh, soluție miracol pentru problemele noastre trebuie să uh, ținem cont de un element din acest raport al domnului Schwab care m-a surprins. Însă, sigur, uh, mai trebuie să avem și studiul de impact al Comisiei, ceea ce înseamnă că mai este foarte mult de făcut încă. Sunt am apreciat foarte mult, doamnă comisar, uh, faptul uh, că ați utilizat în mai multe rânduri termenul pragmatism și aș vrea să spun doar că în felul în care țineți frâiele dinamizării pieței uh, interne și uh, încrederea consumatorului, deci având în vedere aceste două elemente, cred că acest lucru este important, cel puțin din punct de vedere al comunicării politice, să existe un uh, echilibru uh, care măcar să fie menționat atât de des cum se menționează problema pieței uh, interne. aș vrea ca acest principiu să fie afirmat peste tot cu claritate și cu precizie. Mulțumesc, doamnă comisar. O să dau cuvântul doamnei comisar să răspundă la primele trei întrebări. Vă rog. În general, cred că ceea ce este important este ca Comisia să nu țină cont de textul inițial, să nu țină cu, cu dinții de el. Lăsând acest lucru la o parte, cred că la nivelul Consiliului și la nivelul Parlamentului s-a făcut foarte mult. Ceea ce vreau eu să spun atunci când v-am prezentat reflexiile mele cu privire la diverse articole este că există flexibilitate din partea Comisiei uh, ea susține atât uh, activitatea Consiliului cât și pe cea a Parlamentului cu deschidere. Și ea nu vrea să, să se opună propunerilor care se bazează pe textul său de bază și îl susțin. Uh, Însă, pentru a nu repeta un exercițiu care nu e ușor, pentru că trebuie să știți că textul de bază există din 2008 și noi suntem 2010 acum. Ei bine, da. Va trebui așadar, după părerea mea, să avem încredere în legiuitor. Și Apoi, Comisia va trebui să dea dovadă de umilință în momentul celei de-a doua lecturi pentru a asculta propunerea unui nou text. Însă aș vrea ca atât statele membre, cât și Parlamentul, cât și, desigur, factorii interesanți să-și exprime în mod clar opiniile și să vină cu propuneri de texte. Am spus în introducerea mea că nu pot să-mi imaginez că am putea să ținem de, o text, de un text al, pentru protecția consumatorilor care să nu îi protejeze pe consumatori. Pentru aceasta trebuie să eliminăm de fiecare dată armonizarea integrală? Aceasta este întrebarea, dar nu e sigur pentru că acolo unde ea ne poate fi de folos, am putea să o păstrăm. Însă acolo unde vine în contradictoriu cu consumatorii, va trebui să o eliminăm. Deci nu mi se pare că aceasta ar fi o ideologie, ci mai degrabă o tatonare pragmatică în scopul de a găsi o soluție. Bineînțeles că idealul ar fi să avem o armonizare completă la un nivel maxim. Sunteți de acord? Însă nu cred, sincer vorbind, că acest lucru ar obține acordul Parlamentului și al Consiliului. Or, trebuie să existe acest acord. Astfel încât tot ce pot face eu în acest stadiu este să încerc să aduc cele două foruri în direcția corectă și apoi să solicit legiuitorilor să propună pentru a doua lectură un nou text. Acum, problema studiilor de impact. Domnul Roșfor a spus că domnul Schwab vrea mai multe studii de impact. Nu-i așa? Bun. Dacă acest lucru ar fi absolut necesar, ar fi în regulă, însă eu nu vreau studiu de impact, uh, studii de impact efectuate doar de dragul studiilor de impact. Asta ar însemna să trenăm lucrurile aiurea și dacă ar fi vorba de plăcere, ar fi în regulă, dar am îndoieli. Totodată ne-ar lua foarte mult timp să facem acest lucru. Însă, dacă aceste studii sunt indispensabile, nu mă voi opune lor. În principiu, cred că majoritatea știu, știe ce este în joc. dacă nu avem propuneri fundamental revoluționare, atunci cred că probabil ne ă, vom descurca și fără aceste studii de impact. De fapt, eu ă, susțin mult mai bine propunerile practice care se pot testa, și să vedem care este reacția factorilor implicați. Într-o asemenea directivă trebuie să găsim un echilibru între interesele consumatorilor și cele ale celorlalți factori interesați, cum ar fi, de exemplu, companiile, economia. Ambele trebuie să se afle în echilibru. Vorbim despre protecția consumatorilor, în regulă, însă ponderea companiilor, mai ales a celor mici, este esențială. Nu trebuie să ușurăm situația consumatorilor pe piața internă. Uneori este greu să tragi liniile, dar tot trebuie să, să o facem. Prin urmare, cred că trebuie să progresăm pas cu pas. Ce nu am înțeles însă în ceea ce a spus dumneavoastră până acum este De exemplu, cum spunea domnul Schwab, dacă avem o directivă bazate pe toate informațiile primite de la consumator și de la operatorii economici. S-ar putea să ne fie greu să schimbăm lucrurile, pentru că odată ce s-a luat o decizie, acea decizie rămâne valabilă și ea trebuie transpusă în legislația națională. Dacă vreți să sporiți flexibilitatea, acesta ar fi un pas neobișnuit. sau poate există o metodă interesantă de a ocoli toate acestea. Nu cred că s-a făcut niciodată acest lucru, însă aș fi interesantă să discut problema ca să vedem dacă am putea incorpora cumva o oarecare formulă care ar fi o premieră, nu doar pentru legislația europeană, ci și pentru cea națională. Mulțumesc foarte mult. Uh, o altă provocare pentru raportori. Ceilalți uh, doi raportori din umbră Uh, doamna Turingen, apoi doamna Charlemosa. Următoarele trei întrebări. Da, vă mulțumesc pentru discursul foarte interesant pe care l-a susținut astăzi. Cred că a fost uh, unul foarte proaspăt, ca să spun așa. Nu e un secret că această directivă este foarte dificilă și a întâmpinat foarte multă critică din partea noastră a organizațiilor de consumatori și totodată a celor uh, ale companiilor. Știu toate acestea noi și toți se referă la reducerea protecției pentru consumatori. Ați spus și noastră că nu putem face acest lucru. Și al doilea punct se referă la securitatea legală, juridică din jurul acestei directive. Cred că ne-ați oferit o perspectivă nouă astăzi și vă mulțumesc pentru acest lucru. Mai întâi, aș dori să vă mulțumesc pentru uh, faptul că sunteți dispusă să renunțați la abordarea mecanică a armonizării integrale. În al doilea rând, vă mulțumesc pentru că ați fost clară cu privire la ceea ce se poate armoniza și ceea ce nu. Cred că ați făcut niște precizări foarte clare pe care le-am găsit interesante. Am și niște întrebări. Mai întâi, dacă spuneți că trebuie să ne concentrăm și să avem o armonizare uh, integrală specifică, atunci întrebarea mea este de ce să nu ștergem articolul 4? Să facem o, să avem o abordare minimă, care să fie abordarea generală și apoi să vedem pas cu pas ce se poate armoniza. Uh, deci, uh, articolul 4, l-ați menționat scurt, dar vreau să mai comentați pe marginea lui. Apoi, care este ideea noastră pentru soluționarea problemelor juridice, mai ales în ceea ce privește domeniul de aplicare? Și 3 ați uh, menționat despre diferența dintre vânzarea la distanță și vânzarea directă și asta a fost o premieră astăzi. Mi se pare interesantă ideea, dar vă rog să elaborați puțin, amintind poate și aspectul său dificil. Nu riscăm să creăm două seturi diferite de reguli sau care ar putea fi dezavantajele? Și ultimul punct pe care vreau să-l amintesc, mi se pare că este o oportunitate pentru noi să abordăm inițiative noi care pot îmbunătăți protecția consumatorilor în Europa. Ce părere aveți despre includerea unor aspecte suplimentare care ar putea să se refere, de exemplu, la responsabilitatea producătorilor? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Turin. Domnul Cianta Uh, Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamnei comisar, pentru răspunsurile pe care ni le-a dat, în special în ceea ce privește armonizarea. Aș fi încântat de o armonizare integrală la cel mai înalt nivel, cum spunea ea, dar chiar și dacă nu putem acest, face acest lucru, sunt de acord cu doamna Gerhardt. Nu putem accepta nimic care ar reduce drepturile consumatorilor. Cu alte cuvinte, armonizarea integrală care sfârșește prin a reduce drepturile consumatorilor ar fi absolut inacceptabilă. În ceea ce privește garanțiile, capitolul 4, există o slăbiciune în transferul de garanții. Garanțiile respectă produs, uh, urmează produsul. Ele nu uh, sunt asociate cu cumpărătorul. Poate consumatorii uh, ar putea aduce o schimbare aici, pentru că mi se pare logic ca garanțiile să poată fi transferabile și să-l urmeze pe cumpărător, nu produsul. Uh, thank you. Mulțumesc, doamna Șale Rosa. Mulțumesc, președinte. Și mulțumesc și doamnei comisar. A fost foarte interesant să vă ascult prezentarea. Și mă bucur să aud că sunteți dispusă să discutați elaborarea acestei directive cu noi în Parlament. Însă, totodată trebuie să vă mărturisesc că la un anumit moment mă gândeam, a, sună excelent, după care m-am gândit ce, despre ce vorbim aici de fapt. Am fost puțin confuză, ca să spun așa, fiindcă ne puteți garanta că dumneavoastră vă veți asigura că consumatorii nu își vor pierde drepturile? Vorbiți despre consumatori, dar totodată spuneți trebuie să ținem seama și de IMM-uri și de companii. Uh, deci aș dori să aud mai multe despre care sunt prioritățile dumneavoastră. Sunt ele companiile, în primul rând, sau consumatorii? Cine vă este mai aproape de suflet? Însă sunt foarte încântată că sunteți dispuse să dezbateți împreună cu noi toate aceste aspecte. Și, în sfârșit, poate ar trebui să schimbăm această directivă poate ar trebui să o schimbăm astfel încât să includă doar contractele transfrontaliere sau doar vânzările online. Astfel lucrurile s-ar simplifica. Atunci am putea include apoi treptat și alte domenii și rezolva multe probleme cu care ne confruntăm. Mulțumesc! Um, Doamnă comisar, aveți cuvântul. Am spus deja extrem de clar în introducerea pe care am făcut-o că nu cred, nu cred că o protecție sporită pentru consumator este neapărat un lucru rău pentru mediul de afaceri. Din potrivă, am văzut că un nivel sporit al protecției consumatorului dă acestora, dă acestora mai multă încredere, ceea ce aduce avantaje mediului de afaceri. Nu vreau să, să, să pun aceste două aspecte în opoziție. Uh, N-aș vrea să mergem în această direcție. Din potrivă, trebuie să vedem în ce domenii putem avansa din punctul de vedere al pieței interne, sporind nivelul garanțiilor transfrontaliere, certitudinea legislativă pe care o dăm consumatorului, o certitudine pe care o oferim și mediului de afaceri pentru că ambele sectoare sunt afectate. <clears throat> pentru mediul de afaceri, e bine să nu aibă 27 sau 30 sau cine știe câte sisteme diferite. So if we have a cross dacă avem protecție transfrontalieră pentru consumator, acesta va funcționa ca un stimulent și pentru IMM-uri să se implice mai mult în vânzări transfrontaliere. Pentru grupul socialist, articolul 4 pare să fie cel mai interesant. Înțeleg de ce, însă am spus deja spus deja că nu insist pe armonizare integrală peste tot, pretutindeni. Ne-am analizat elementele împărțite în acele cinci categorii și v-am spus că în materie de definiții, de exemplu, da, într-adevăr, putem spune că armonizarea integrală ar fi bună, dar că în alte domenii automatiz- eh, armonizarea integrală nu ar aduce beneficii și ăsta este răspunsul pe care l-am dat și, și îl dau doamnei Gebhardt și doamnei Turinen. Asta înseamnă să modificăm articolul 4. Asta în sensul că în anumite domenii vom putea urmări o armonizare integrală, pentru că nu vom afecta în mod negativ drepturile consumatorului, dar din alte puncte de vedere nu vom putea trece la această armonizare integrală. În ceea ce privește cealaltă întrebare, să reglementăm doar tranzacțiile online din, din acest punct de vedere. Bine, directiva ar avea un domeniu de aplicare mult mai îngust în comparație cu cel prezent, dar ar putea fi o soluție. Astăzi vă spuneam că sunt deschisă și vreau să aflu care sunt cele mai bune soluții pe care le au în vedere legiuitorii prezenți aici. Dacă avem astfel de soluții, atunci vom încerca să vedem în comisie cum vom putea merge mai departe cu această directivă. Nu exclu nicio posibilitate. Sunt categoric deschisă la, la astfel de sugestii și, într-adevăr, da, m-am răzgândit puțin. Uh, nu mai susțin acum ce susțineam la audier, pentru că mi-am dat seama că dacă merg mai departe cu o abordare extrem de strictă, atunci nu legislativul nu va, nu va putea la rândul său să facă progrese și aș dori să putem merge mai departe împreună. De unde și această flexibilitate pe care Comisia o arată acum. Pot eu garanta că la nivelul consumatorilor nu se va înregistra o scădere a nivelului drepturilor garantate. Pe păi cea mai bună garanție este în fața mea. Nu cred că Parlamentul va fi vreodată de acord cu anumite prevederi care ar duce la pierderea anumitor drepturi de către consumator. Dacă Parlamentul face acest lucru, atunci eu nu o să mai înțeleg Parlamentul. N-ar mai fi Parlamentul European pe care îl știu eu. Cred că, într-adevăr, e un lucru bun. Dumneavoastră sunteți reprezentanții aleși ai consumatorilor, ai cetățenilor. Jucați-vă rolul de rioare. Așa sunt lucrurile și așa trebuie să fie lucrurile. Deci, prin urmare, o să am mare, mare grijă și o să fiu extrem de atentă la ceea ce propuneți dumneavoastră. A fost o observație cu privire la garanțiile care urmăresc produsul, dar nu cumpărătorul. E un lucru evident. Dar dacă un produs circulă de la un cumpărător la altul și garanția urmează produsul. Procesul și situația este extrem de complexă aici, însă, în ultimă instanță, și acesta practic este un apel pe care vi-l adresez, în ultimă instanță să încercăm să găsim soluții pe care consumatorul să le poată înțelege. Vreau ca în final să avem o directivă privind protecția consumatorului. În momentul în care avem acest lucru, atunci cu toții ne putem într-adevăr juca rolul de comunicator și să spunem consumatorilor despre ce e vorba. Cu cât complicăm mai mult situația, cu atât mai puțin vor fi lucrurile înțelese de către consumatori. Deci acest lucru nu va trebui să-l scăpăm din vedere niciodată, să nu încărcăm corabia prea tare pentru că se va duce la fundul mării. A, sigur, o corabie va trebui să existe, ceva trebuie să facem, dar nu supraîncărcat, vă rog. Pe cât posibil să ne asigurăm că reglementările pe care le adoptăm rămân inteligibile și dacă în final asta înseamnă că ne vom referi doar la dimensiunea schimburilor transfrontaliere, sigur, situația n-ar fi ideală, departe de ideală, dar dacă Parlamentul crede că asta ar fi soluția de urmat, atunci am să încerc să-i conving pe ceilalți 26 de comisari că, într-adevăr, aceasta este soluția de urmat. Doamnelor și domnilor, mai avem șapte vorbitori pe listă. Urma să dau cuvântul raportorului la sfârșit. Aș putea, prin urmare, să-i rog pe ceilalți vorbitori să, să fie extrem, extrem de conciși. Deci, dacă aveți lucruri în plus față de ce s-a spus deja, am să dau cuvântul domnului Bușoiu și celorlalți colegi, toți la un loc, ca să simplificăm lucrurile, încercați să vă limitați la un minut. Domnul Bușoiu. Am să fiu foarte concis și pentru asta, pentru a fi, vorbi mai clar, vreau să vorbesc în limba română. Doamnă comisar, pentru prezență, mulțumesc pentru că exprimați uh, viziunea noii Comisii Europene care susține această inițiativă importantă și mai ales că exprimați o viziune flexibilă. Cred cu sinceritate că avem nevoie de o armonizare totală, completă, cât de mult se poate, pentru că avem nevoie de un cadru unitar de o legislație ușor de urmărit și ușor de respectat pentru firme și cetățeni. Pentru că, în definitiv, de ce un cetățean european, dacă vorbim de piața internă, de ce un cetățean european din Marea Britanie ar avea mai multe drepturi ale consumatorului decât un cetățean european din Bulgaria, de exemplu? Armonizarea minimă este ceea ce avem acum. Ea a jucat un rol benefic pentru multe țări mai nou intrate în Uniunea Europeană, dar în acest moment cred că trebuie să fim mai ambiioi nu suntem foarte înaintai cu discuiile în parlamentul european sigur că în parlament i în consiliu se vor lua acum deciziile comisia europeană nu mai poate face foarte multe dar apreciez faptul că ai discutat foarte deschis cu noi despre unele chestiuni care sunt destul de delicate pentru că în final dacă o să cădem de acord că ceea ce vrem este o armonizare totală specifică intită lăsând unor state membre uh, dreptul de a i crea în anumite zone Uh, drepturi suplimentare uh, acest lucru poate fi în regulă dar uh, detaliile acestor chestiuni nu sunt încă subiectul unui acord. în final vreau să apreciez ceea ce ai spus despre viziunea dumneavoastră spre o campanie europeană. folosesc fondurile grupului meu politic pentru a face în acest moment o campanie de informare în regiunea mea despre legislaia din românia legislaia europeană i legislaia unor state membre i vreau să vă spun că sunt încă foarte multe chestiuni de armonizat de aceea mi a dori ca nu peste mult timp să pot să fac o campanie de informare despre un cadru unic european. Mulțumesc. Thank you. Uh, now, Mr. Professor Correa de Campos. Domnul profesor de Campos. Vă mulțumesc, am să vorbesc și eu în limba mea, în portugheză. Aș dori să-i doresc bun venit domnului comisar, pentru că a venit aici în această după-amiază. Aș dori să vă spun că nu, nu cred că ne uităm la obiective ireconciliabile, pentru că, pe de o parte, dorim să protejăm consumatorii. Cum putem face acest lucru? E bine, printr-o directivă. De aceea și spune directiva prin drepturile, cons- protecția consumatorului. De asemenea, trebuie să prindem aici și această problematică a schimburilor transfrontaliere. Directiva pare să comită încă păcatul original de a urmări două lucruri diferite în același timp, două obiective diferite în același timp. Asta ar fi una dintre problemele ori, originare uh, din această directivă. Comerțul electronic ar trebui reglementat într-o manieră extrem de clară și ar trebui să fie simplu, însă, ca și în cazul TVA-ului, plățile în numerar, plata la livrare și întreaga problemă a garanțiilor, a folosirii cărților de credit, dacă o persoană dă numele și numărul cărții de credit, trebuie să ne asigurăm că, nu, că acele date rămân într-adevăr confidențiale. Și sunt foarte, foarte multe probleme, probleme pe care nu le puteți rezolva numai dumneavoastră. Va trebui să lucrați cu alți comisari. De unde și dificultatea situației? Doamnă comisar, ne-ați arătat într-adevăr că dați dovadă de flexibilitate. Însă sunt două lucruri pe care trebuie să le rezolvăm. Pe de o parte, schimbul direct, comerțul față în față direct și comerțul la distanță. ar putea fi două tipuri de comportament în materie de armonizare. Pentru fiecare dintre aceste cazuri, nu cumva ne confruntăm cu riscul de a ajunge la două articole de legislație complet contradictorii. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. N-am să mai repet ce s-a spus deja. Totuși, Aș dori să mă întorc puțin la problema tranzacțiilor online. Evident, să cumperi o carte de la Amazon nu e același lucru cu achiziționarea unui mobilier de baie sau bucătărie. Sau... Vorbeați de 100 de miliarde ca schimburi posibile. avem niveluri diferite de prețuri, aveam niveluri diferite în ceea ce privește și pe protagoniști implicați, pentru că pot fi IMM-uri sau companii mai mari. Deci când vorbim de tranzacții online, să vedem exact ce înseamnă aceste tranzacții online, de la o carte la mobilă. În final, în ceea ce privește accesul, vorbeam de tranzacții online și tranzacții directe față în față, totdeauna mă întreb cum stau lucrurile cu acces, cine are acces la aceste schimburi. Spuneați că doar 20% dintre consumatori se simt în siguranță, se simt protejați când fac tranzacții online. Asta are de-a face cu încrederea pe care o ai în partenerul de tranzacție, însă, evident, și certitudinea juridică care ți se oferă joacă un rol aici putea ajunge, dacă, dacă nu facem lucruri cum trebuie, să creștem numărul celor care nu se simt bine protejați, care n-au încredere în astfel de tranzacții online. Oricum, vă mulțumesc pentru ce ne-ați spus și vă mulțumesc pentru că, într-adevăr, duceți această dezbatere mai departe. Ați, ați ridicat o serie de probleme care ne vor da mult de gândit în viitor. Vă mulțumesc. Și ultima intervenție. Mulțumesc, doamna vicepreședinte. Mulțumesc, doamna comisar, că vă aflați în rândul nostru. Uh, v-am uh, uh, văzut la treabă în precedentul mandat și am văzut că urmăriți sau vizați o protecție ridicată a consumatorului. Un consumator bine informat, protejat are încredere, deci uh, el uh, consumă și asta aduce la o creștere a economiei, e foarte bine pentru piața internă. Știm uh, totuși că armonizarea totală este imposibilă în momentul de față și că ea trece printr-o armonizare țintită care permită țărilor care au drepturi mai slabe pentru protecția consumatorilor să crească aceste drepturi, iar cei care au o protecție ridicată să o păstreze. Uh, ați uh, uh, subliniat niște chestiuni practice. Cred că putem să ajungem la o armonizare în informațiile precontractuale despre care ați vorbit. Acestea sunt importante pentru consumator și trebuie să dezvoltăm foarte clar și cu certitudine juridică atât pentru Uh, consumatori cât și pentru uh, întreprinderi. Ați vorbit de vânzările la distanță. Trebuie să vorbim uh, despre condițiile de retragere foarte clar și despre celelalte condiții. Ați vorbit de armonizare și ați spus că uh, aceasta nu este posibilă pentru că există sisteme foarte diferite. Însă trebuie să vedem cine își asumă riscurile. Asta vor să știe consumatorii și, desigur, și operatorii economici. Eu vă pun întrebarea următoare care uh, este uh, poziția dumneavoastră în caz de litigii în legătură cu uh, la nivelul grupurilor, la nivel european și nu la nivel, nu la modul american, așa cum s-a precizat până acum. Deci, doamna comisar, aveți cuvântul. Cred că armonizarea totală nu se va realiza. Văd cum s-au constituit majoritățile, atât în acest Parlament cât și în Consiliu. De aceea, această armonizare totală nu va trece și trebuie să găsim o soluție. Iată motivul pentru care am spus că sunt uh, deschisă să Uh, urmez Parlamentul și Consiliul și în alte direcții. În ceea ce privește campania de informare, am spus-o chiar eu, trebuie să facem acest lucru. Însă, după ce ne-am terminat treaba, așa încât să găsim mai întâi soluțiile și uh, să le punem în aplicare. Oare aceste obiective sunt ireconciliabile? Nu sunt convinsă de acest lucru. Să luăm un exemplu cât se poate de concret, roamingul. Ni s-a spus uh, din uh, partea mediului de afaceri de companie că o să dea faliment uh, dacă adoptăm regulamentul privind roamingul. Ce s-a întâmplat? În primul an, consumatorii și-au folosit în proporție de 30% mai mult uh, uh, telefoanele mobile uh, în convorbiri în roaming decât anul, în anul precedent. Așadar, nivelul de consum a crescut în mod semnificativ, ceea ce mă face să cred că dacă transfrontalier în lumea online ar exista mai multă securitate, mai multă certitudine juridică, atât pentru operatorii economici cât și pentru consumatori. Atunci comerțul și consumul ar crește. Așadar, cred că trebuie să încercăm acest lucru. Pentru că procentajul foarte mic pe care îl avem astăzi este o ocazie ratată în lumea de astăzi, atât pentru operatorii economici cât și pentru consumatori. Desigur, în multe privințe vreau să fiu ajutată de ceilalți comisari și de aceea am spus că uh, ceea ce va rezulta din acest Parlament va trebui discutat cu ceilalți 26 de uh, comisari și apoi Comisia va fi cea care va lua decizia. pericolul de a exista o diferențiere între dispozițiile privind contractele directe și contractele la distanță, sigur, este un pericol într-o lume ideală. Ar exista o armonizare maximă în ambele privințe, dar știm că nu trăim într-o lume ideală. Poate că ușor, ușor o să ajungem acolo. Însă nu a sosit vremea să facem acest lucru, așa încât este ar putea să fie momentul în care ar trebui să facem o opțiune. Sunt conștientă că există o multitudine de tranzacții online și, și o gamă largă de tranzacții directe, față în față. Dacă tranzacțiile uh, online pentru a cumpăra o melodie ar fi ușoare, atunci pirateria ar avea un nivel uh, mai scăzut. E un exemplu. Un tânăr care a încercat uh, de trei ori uh, să cumpere uh, un, o anumită melodie în mod uh, legal, la patra oară o să recurgă la piraterie pentru că lucrurile sunt mai ușoare. Deci, acest tip de gândire trebuie să ne călăuzească pentru a permite uh, Uh, tranzacții uh, transfrontaliere facilitate cu uh, clauze de siguranță, așa cum a spus doamna Barniu. Cred că în cazul unui litigiu, nu consumatorul trebuie să suporte riscurile. Cred că trebuie să existe acțiuni cât se poate de clare și trebuie să fie acțiuni de grup. Să fie acțiuni de grup, nu știu. Acum nu este reacția comisarului, ci reacția persoanei Vivian Redding. Uh, Nu știu dacă aceste uh, reacții de grup vor duce la o, o acțiune de tip american. Am înțeles uh, foarte bine că nu vreți să mergeți în această direcție. De aceea eu sunt foarte prudentă când e vorba de asta. Este o discuție aflată în curs pe care o purtăm acum la comisie. Sunt uh, mai mulți comisari care sunt implicați în această discuție și nu am ajuns încă la o hotărâre. Uh, deci, eh, ceea ce am spus acum, această abordare prudentă, este punctul meu de vedere personal, nu al comisarului Vivian Reding. Mulțumesc eh, foarte mult. Eh, suntem deja în criză de timp. Doamna Rapti, aveți un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit în rândul nostru, doamnă comisar. Îmi place cum uh, procedați și cum faceți. Ați fost uh, comisar pe când în Grecia era un uh, guvern socialist și ministerul și vreau să vă pun o întrebare. Uh, ziua consumatorului. Directiva se referă la consumatori. Totuși, în discursul dumneavoastră la Madrid ieri, ați vorbit mai întâi despre operatori economici, despre agenții economici. Discuția care se poartă aici, în acest cadru, încearcă să găsească, să afle ceea ce este mai bine pentru uh, consumator, dar vorbim și despre agenții economici. Uh, știu că sunteți o persoană uh, care face lucrurile bine, însă mă puteți convinge că prioritatea dumneavoastră este într-adevăr uh, protecția consumatorului, pentru că asta este extrem de important. Doamna Heidi Rule. Vreau să vă mulțumesc uh, pentru propunerile dumneavoastră, propunerea foarte pragmatică această politică a pașilor mici și uh, am vorbit și despre definiții. Nici eu nu cred că este util să facem o distinție între transfrontalier și uh, netransfrontalier. O întrebare. Oare am înțeles bine? Sunteți de acord cu o modificare a articolului 4? Pentru că pentru noi este o chestiune importantă să obținem această uh, modificare, pentru că numai atunci ar avea sens această uh, abordare pas cu pas. Apoi, uh, despre tranzacțiile online, chestiunea plății este foarte importantă. Uh, Uh, chestiunea datelor care se dau pe internet este foarte important și pe atâta vreme cât nu există o garanție în acest uh, sens, uh, nu vor fi garantate tranzacțiile online. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar Reding, pentru că ați venit în mijlocul nostru. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus astăzi despre comerțul electronic. Cred că este instrumentul cel mai potrivit pentru a transpune în fapt uh, integral această directivă. Și poate că acest lucru ne va permite să spunem foarte clar uh, și ferm că noi credem în uh, piața unică europeană. Trebuie să Uh, dăm încredere consumatorilor și să le spunem că le apărăm uh, drepturile atunci când e vorba de tranzacțiile online. Ați răspuns uh, la întrebările puse de colegii mei când este vorba de un exces de drepturi. Sigur, prea multe drepturi ar putea să ducă la serioase probleme în acest sens. Vreau ca cetățenii mei să-și cunoască toate drepturile uh, de care dispun, uh, drepturi care sunt consfințite în legislația spaniolă. Dar nu știu dacă așa stau lucrurile și nu știu dacă uh, armonizarea de plină, armonizarea totală este calea cea mai bună, pentru că în anumite țări asta va duce la o reducere a drepturilor consumatorilor, inclusiv în uh, țara mea, chiar dacă consumatorii își cunosc aceste drepturi. Vrem să uh, facem o armonizare astfel încât toate cele 27 de state membre să fie mulțumite de această uh, directivă. Trebuie să fim creativi și să nu dăm atenție tuturor uh, detaliilor. Poate așa vom ajunge la o armonizare. Doamna comisar va avea uh, ocazia să reacționeze uh, după care îl voi invita pe domnul Schwab să spună cum vede lucrurile mai departe cu acest uh, dosar. Așadar, doamnă comisar, trebuie să vă spun un asemenea punct de vedere? Sunteți pentru consumator și atunci sunteți împotriva uh, agenților economici sau invers? Nu cred că așa stau lucrurile. Uh, dacă ești un factor de decizie și un elaborator de uh, politici, uh, nu vezi lucrurile așa, pentru că, sigur, e nevoie de dispoziții foarte clare. V-am înțeles. Suntem aici uh, în fața unei directive privind drepturile consumatorului. Dar nu putem să facem totul în uh, ceea ce privește protecția uh, consumatorilor și să distrugem drepturile uh, întreprinderilor. Trebuie să avem o protecție optimă a consumatorilor care să permită o certitudine juridică pentru agenții economici. Când vorbesc despre agenții economici, mă refer la întreprinderi mici și mijlocii, pentru că multinaționalele nu au o problemă, dar IMM-urile, mai ales cele care activează în zonele de frontieră și din nou uh, vorbesc uh, ca un cetățean al Luxemburgului, Există multe zone de frontieră în Europa și trebuie să avem uh, grijă să nu existe uh, probleme uh, legate de denaturarea concurenței, de pildă. Trebuie Sigur, până la urmă e vorba de o, o chestiune de creștere economică și de noi locuri de muncă, așa încât activitățile legate de consumator, menținerea și uh, creșterea drepturilor consumatorilor pot să ducă uh, la uh, o creștere a activității IMM-urilor. E o chestiune de echilibru. Drepturile consumatorilor nu trebuie să fie în detrimentul dezvoltării IMM-urilor pentru că minter IMM-urile se vor închide și vom uh, pierde locuri de muncă și creștere economică. Doamna Riule, cred că este cât se poate de clar. Eliminarea articolului 4 dacă, la urma urmelor, Parlamentul și Consiliul nu doresc o armonizare de plină în niciun articol, atunci automat uh, articolul 4 devine caduc. Sigur, la nivelul definițiilor, uh, uh, sigur, trebuie să modificăm articolul 4 să nu vreau să vorbesc uh, ideologic, dacă este necesar să modificăm articolul 4 pentru că nu realizăm o armonizare uh, totală peste tot, atunci îl modificăm. Dacă nicăieri, în nicio privință nu se realizează o uh, armonizare de plină, atunci articolul 4 nu mai este necesar. Așa încât să începem să rezolvăm uh, mai întâi problemele, după care vom vedea care vor fi principiile de bază ale textului juridic. Sunt total de acord. Trebuie să găsim soluții pentru protejarea datelor personale. Știți că aici exprim un punct de se poate de ideologic. Da, e adevărat, consumatorii nu vor avea încredere în tranzacțiile uh, online și asta nu are nimic de a face cu tranzacțiile transfrontaliere. Uh, dacă nu se garantează securitatea plății, atunci asta e o adevărată problemă, într-adevăr. Și cred că doamna Cross, doamna Cruz o să aibă multe de făcut în această privință. E până la urmă o chestiune de încredere. Consumatorii trebuie să fie siguri că bunurile pe care le primesc și plățile pe care le efectuează uh, sunt uh, în regulă și atunci vor cumpăra. Dacă întreprinderile mici și mijlocii sunt convinse că venitul pe care îl primesc uh, este securizat, pentru că uh, Știți că 60% din uh, debitele, din datoriile transfrontaliere nu pot fi recuperate. Asta înseamnă faliment pentru unele IMM-uri. Deci trebuie să găsim soluții aici pentru a avea această încredere și această securitate a tranzacțiilor instituite. Și cred că dreptul consumatorilor începe de aici, să există astfel de încredere. Da, și pentru asta trebuie să colaborez cu alți colegi în această privință. Like to be... Mi-ar plăcea să fiu magician, domnule Arias, și să spună, gata, asta este. Am maximizat protecția pentru consumatori. Ar fi excelent. Însă, mi-e teamă că nu foarte realist din punct de vedere politic. Sunt sigură că Parlamentul va găsi soluția optimă care poate exista. Și eu voi susține Parlamentul în acest sens. Uh, Doamne comisar, vă mulțumim foarte mult pentru că ați răspuns la atât de multe întrebări și pentru că ne-ați dat atât de multe idei noi și chiar și soluții posibile. Predau acum cuvântul domnului uh, Andreas Schwab, poate care să facă un scurt rezumat și să ne prezinte câteva indicații despre cum dorește să continue. Mulțumesc. A fost foarte amabil din partea noastră să îmi dați uh, ocazia de a concluziona. Mai întâi, uh, din păcate, colegul care a vorbit despre studiul de impact a plecat. Și, domnul comisar, și dumneavoastră aveți acest document care vorbește despre evaluări, dar asta nu înseamnă că trebuie uh, ca o evaluare a impactului să se întâmple imediat. Am discutat astăzi despre documentele de briefing pe care comisiile ar putea redacta. În al doilea rând, drepturile și organizațiile pentru consumatori uh, trebuie analizate și comparate cu lista neagră, pentru că ei se tem întotdeauna că această listă, listă poate evalua în mod negativ interesele consumatorilor pot fi amenințate uh, însă noi simțim că flexibilitatea și cunoașterea sunt uh, importante și ele vor contribui la luarea unor decizii bune. În ceea ce privește armonizarea integrală, s-a vorbit despre o abordare mecanică. Ei bine, eu nu cred că avem deloc o abordare mecanică. Nu suntem nici cu totul împotrivă, nici cu totul pentru propuneri. Vrem doar protecția corectă a intereselor consumatorilor și suntem pregătiți să parcurgem documentul capitol cu capitol, să vedem unde putem aduce îmbunătățiri. Se vorbea despre campanii de comunicare și cred că este adevărat că cu cât uh, drepturile sunt mai transparente, cu atât uh, le putem apăra în mod mai eficient. Și acesta trebuie să fie unul din obiectivele pieței interne. S-a menționat și faptul că există o diferență între vânzările la distanță și vânzările online și cred că trebuie să discutăm acest aspect în mult mai mare detaliu. Voi încerca să elaborez un document care să acopere cel puțin capitolele 1, și 2 și poate și altele până în aprilie, iar apoi până, în vară, până la vacanța de vară trebuie ca majoritatea raportului să ajungă la o formă cât mai aproape de final. Mulțumesc! Ah, mulțumesc, spune președintele, mulțumesc și doamnei Vivien eh, pentru prezență în numele Comisiei și pentru că a răspuns cu atât de multă energie la această dezbatere și ne-a prezentat foarte multe sugestii practice. Cred că am progresat mai mult în această după-amiază decât în toate discuțiile de până acum. Și acum mingea este în terenul nostru. Vă așteptăm cu plăcere din nou printre noi atunci când poate vom avea niște soluții de oferit. Așadar, vă mulțumesc încă o dată. So could I um, O să-i rog pe cei care ne părăsesc, pentru că mai avem un punct pe ordinea de zi, să-i respecte pe cei ce rămân. Domnul uh, Repo va avea la dispoziție 30 de secunde să îi lasă pe colegii noștri să ne părăsească înainte să discute ultimul punct de pe ordinea de zi.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 Cei care pleacă, vă rog să reducem conversațiile inutile pentru că vreau să trecem acum la un aviz important din partea raportorului nostru, domnul Repo, privind uh, politica comunitară în materie de inovare într-o lume în schimbare. Avem 10 amendamente depuse. Suntem la a doua serie de discuții. Domnule Repo, vă dau cuvântul pentru a vă asculta reacția la amendamentele depuse și orice alte observații mai aveți de făcut. Mulțumesc, domnule președinte și domnilor, a fost uh, un lucru foarte inovator să, ascult, să ascultăm un comisar atât de inovator, ca să spun așa. Însă eu aș dori să spun câteva cuvinte despre strategia uh, EU 2020. Poate ați observat că prioritățile acestei strategii, sau una dintre ele, se referă la creșterea inteligentă, creștere, inovare, educație, digitalizarea și promovarea acestora. Unul dintre obiectivele strategiei este crearea unei uniuni inovatoare. În viitor, cercetarea și politica uh, de inovare trebuie să se uh, concentreze pe anumite domenii strategice. Mai întâi trebuie să stabilim obiective comune și provocările pe care dorim, cu care dorim să începem. Apoi trebuie să continuăm în mod coordonat și să cooperăm pentru a atinge rezultate și mai bune. Un uh, domeniu european de inovare uh, reprezintă o, o metodă cheie. Cercetarea și piețele trebuie să micșoreze prăpastia dintre ele pentru a putea crea mai repede produse necesare, produse pe care piața le cere. Știm că nivelul de cunoaștere și inovare a atins un nivel înalt în Uniunea Europeană, însă problema principală cu inovarea este că nu știm cum să uh, profităm de toate cunoștințele pe care le avem și inovarea este bună doar la începutul lanțului, ca să spun așa. În acest context avem încă multe de făcut. Micile companii inovatoare au nevoie de finanțare suplimentară și trebuie să promovăm acest uh, tip de companii. Și pentru aceasta avem nevoie de o piață internă funcțională trebuie să dezvoltăm sau să elaborăm brevetul uh, european. Acest brevet poate aduce companiilor sume semnificative de euro și economii semnificative. Un tribunal al patentelor ar trebui armonizat în cadrul Uniunii. Sectorul public este și el important, fiindcă finanțarea publică poate susține inovarea și cred că trebuie să învățăm și de pe, din piața internă a Statelor Unite și din practicile pe care le folosesc ele, pentru că finanțarea europeană este semnificativă atunci când vine vorba despre păstrarea inovării europene și trebuie să ne asigurăm că instrumentele financiare sunt mai simplu de folosit și că uh, procedurile administrative sunt mai simple. Alte câteva observații pe care le-am de făcut S-au depus 10 amendamente. Vreau să mulțumesc doamnei Ileana Ivanova și lui Jürgen Kreutzmann pentru amendamentele pe care le-au depus. Nu sunt uh, în dezacord cu aceste amendamente, sunt gata să le accept pe toate. Și eu am adus două amendamente după ultima noastră discuție și prin ele am vrut să mă asigur, în primul rând, că în viitor inovarea trebuie să se concentreze pe nevoia utilizatorilor și a cercetătorilor, deci mă refer aici la inovarea bazată pe cercetare, care trebuie să meargă spre inovarea bazată spre cerere și spre servi- pe servicii. Trebuie să ne asigurăm că și consumatorii au drepturi și avantaje și că ele sunt respectate. Iar celălalt amendament vorbește despre finanțarea pentru cercetare și dezvoltare. Și domnul Schwab, în amendamentul său, spunea că doar două țări europene, Finlanda și Suedia, au peste 3% din PIB dedicat inovării în timp ce peste zece state europene cheltuie mai puțin de 1% din PIB pentru cercetare și dezvoltare. Uh, Finanțarea este și mai importantă în perioada de criză pentru că ea va promova creșterea numărului de locuri de muncă. Acest obiectiv de 3% menționat la Barcelona face și el parte din strategia 2020, ca unul din indicatori. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule Repo, pentru uh, munca dumneavoastră. Nu avem foarte mulți raportori din umbră, dar avem câțiva supleanți. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Schwab pentru doamna Ivanova, domnul Kreutzmann este aici, domnul Bina nu este aici. Doamna Rule, o să lași și noastră cuvântul? Doamna Rule? Deci cine dorește să înceapă? Domnule Kreutzmann, sunteți raportorul din umbră. Da, și după aceea urmează uh, raportorii supleanți. Vă mulțumesc, voi fi foarte scurt. Werden, um... Raportorul deja a spus că își va însuși majoritatea amendamentelor. Trebuie să ne amintim că nu vrem să afectăm în mod negativ uh, trăinicie a pieței interne, nici chiar când ne concentrăm pe astfel de aspecte. De asemenea, trebuie să ne gândim tot timpul la problema patentelor. De exemplu, se poate armoniza legislația prin patentele de invenții la nivelul întregii Europe. Acesta ar fi un pas înainte și o realizare remarcabilă. Din când în când pomenim acest lucru. Însă dacă am putea să avem un sistem uniform de patentare la nivelul Europei, fi un progres major. De asemenea, există un acord relativ când e vorba de biotehnologie, dar altădată ajungem și la controverse din acest punct de vedere trebuie să vedem care sunt riscurile inerente și trebuie să rămânem tot timpul deschiși în materie de cercetare și dezvoltare, pentru că omenirea, într-adevăr, efectuează în continuare muncă de cercetare și încearcă să se dezvolte în continuare. E o parte a naturii umane, însă în același timp nu vrem să creăm pericole inutile. De exemplu, în trecut, unii aveau rezerve în materie de mașini, de exemplu, turbine oliene și așa mai departe. Însă astăzi, în prezent, ne gândim la mașini care pot să absoarbă energie, energie solară, de exemplu, și ar putea la rândul lor să genereze mai multă energie decât consumă. Posibilitățile sunt nelimitate, multe abia începem să le contemplăm. Vă mulțumesc. Domnule Schwab? Nu, doamna Rulă. Nu am un amendament propriu. Am discutat în această dimineață despre standardizare și întreaga problemă a standardizării este mai importantă pentru sectorul inovării decât orice altceva. Și am uitat să specific acest lucru, deci aș putea introduce o frază pe care am uitat-o ar, ar contribui la clarificarea sensului de ansamblu și dacă se poate introduce și această frază cu standardizarea, bine, dacă nu sprijin munca raportorului. Vom decide mâine, deci prin urmare această după masă trebuie să rezolvați această problemă cu colegii. Domnul Schwab, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îmi cer scuze în numele doamnei Ivanova, care ne prezent aici, însă domnia sa spunea că dorește să vă mulțumească pentru acest raport, deoarece ați colaborat foarte bine împreună. În al doilea rând, spuneați că discutăm cheltuielile cu cercetare și dezvoltare în anumite țări. Dacă o să vă uitați la rezoluția UE 2020, încercăm să ajungem la ca și în trecut. Însă asta nu se face redactând un document frumușel, nu. La nivel național, dumneavoastră vă referiți la Finlanda și Suedia, e bine, în toate cele 27 state membre trebuie să se ajungă la acest nivel, în primul rând, și de asemenea la nivelul Europei. În ansamblul acesteia, în trecut, alte state membre investeau mai puțin gândindu-se că Suedia și Finlanda o să compenseze, însă sigur nu se poate continua așa și de aceea mă bucur că dumneavoastră ați evidențiat tocmai acest lucru. În al doilea rând, aș dori să mă refer la o serie de amendamente propuse de doamna Ivanova. La punctul 1 spuneați, vă refereați la faptul că buna funcționare a pieței interne, sublinează că buna funcționare a pieței interne bazată pe eliminarea barierelor din calea comerțului și așa mai departe. Domnul Ivanova sublinia uh, forța motrice a inovării și m-am bucurat să văd că ați acceptat acest amendament. De asemenea, aș dori să mă refer la amendamentul numărul 9. Piața joacă un rol mare în receptarea inovațiilor și mă bucur că acest lucru poate fi subliniat și consumatorii vor trebui să joace un rol atunci când vreau să dau șansă acestei inovări. Domnul Hapaleto, din partea Comisiei, domnia sa se ocupă de politicile de inovare. Aveți vreun comentariu cu privire la raportul domnului Repo sau alte opinii înainte de a ruga pe raportor să își formuleze concluziile? Domnule președinte, nu am să vorbesc foarte mult pentru că toate elementele evidențiate sunt în deplină consonanță cu opiniile Comisiei și mă bucur să văd că într-adevăr beneficiem de un astfel de sprijin. Aceasta ne dă posibilitatea să înaintăm propuneri ambițioase în această vară după ce se adoptă strategia UE 2020. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Uh, domnule Repo, dacă, ați mai, dacă mai doriți să spuneți ceva, oricum mâine la ora 10 votăm raportul dumneavoastră, vom încerca să, să introducem, să vedem ce se întâmplă cu propunerea colegii noastre, domnule Rule. Vă mulțumesc uh, pentru opiniile dumneavoastră. Standardizarea, cred că o putem introduce mâine fără probleme. Se poate accepta, nicio problemă. Vă mulțumesc și eu. Aș, mai am o întrebare și probabil o să-mi spuneți mai multe mâine. Vă referați acolo la finanțarea pentru cercetare și dezvoltare, că statele membre să crească până la 3% din PIB. Eu aveam impresia că asta e o cheltuială totală, sector guvernamental și industrial, nu de la bugetul de stat integral. Însă, probabil o să puteți verifica dumneavoastră, să, verifi, să, să verificați care sunt exact cifrele uh, să vedem, deci sunt cheltuieli de la buget, buget sau cheltuieli totale și din sectorul privat, industrial și așa mai departe. Deci mâine să, să vedem uh, dacă datele statistice pe care le-am eu sunt cele corecte sau nu. Despre ce 3% e vorba. Vă mulțumesc. Am ajuns la finele discuțiilor noastre de astăzi. Să ne reîntâlnim mâine pe cei de față vreau să-i rog un lucru, celorlalți o să le trimitem un e-mail. O să vă rog să faceți cartelele de vot cu dumneavoastră, pentru că avem multe lucruri de votat și e foarte bine să le aveți la noastră, pentru că atunci putem merge mai repede. Uh, o să ne vedem mâine dimineață la ora 9. Vă mulțumesc pentru contribuțiile noastre. O seară plăcută!